ședința și am o comunicare de făcut. Autoritățile competente din Polonia au transmis președintelui cererea de ridicare a imunității parlamentare a domnului Robert Ivaschevici în cadrul unei proceduri de urmărire pentru o încălcare a regulilor administrative. În conformitate cu regulamentul, cererea este transmisă Comisiei Jurii din